Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Dragi colegi, reluăm sesiunea. Primul punct pe care îl vom discuta va fi raportul doamnei Comi, combaterea întârzierii în efectuarea plăților în com tranzacțiile comerciale. Încep prin a-i da cuvântul raportoarei doamnei Comi pentru 4 minute. Wo ist sie? Sie war

plecăm în căutarea doamnei Comi, însă cum avem un program foarte strict astăzi, aș propune, uh, dacă doamna comisar este pregătită, să începem cu dumnea ei. Doamnă Biancovska, vă dau cuvântul. So, I... Uh, President, so let me start this uh, debate on late payment. Um, we all know this, this is. Doamna președintă, știm că este o temă extrem de importantă Întârzierea în efectuarea plăților este o chestiune foarte gravă cu impact asupra companiilor noastre. Așa că am să vă reamintesc foarte pe scurt uh, cum a început totul în 1995 cu o recomandare a Comisiei în ceea ce privește plățile pentru tranzacții transfrontaliere. Se spunea că întârzierea în plăți reprezintă un pericol pentru companiile europene. În 2000 a fost finalizată prima directivă în acest sens. Situația nu s-a îmbunătățit însă, ci din potrivă. De aceea, în 2011, directiva revizuită venea cu reguli noi mai puternice pentru a lupta împotriva acestor întârzieri, atât pentru companii cât și pentru sectorul public. În 2016, Comisia a raportat asupra implementării directivei existau îmbunătățiri. Deci am putea spune astăzi că aceste întârzieri la plată sunt uh, o problemă a trecutului? Nu, nu putem să o spunem. Trebuie să vă reamintesc că doar un, un, una din patru companii în Europa plătesc la timp, așa cum se arată în contract, și asta înseamnă că 60% din companiile europene primesc plățile prea târziu, ceea ce este periculos. Cam jumătate din ele uh, se confruntă cu întârzieri de peste 90 de zile. Pentru o companie mică, probabilitatea de a da faliment crește practic după 6 zile de neplată. Și tocmai de aceea Plățile întârziate reprezintă de, uh, în proporție de 25% din uh, procesele de faliment în UE și o economie cu întârzieri în plăți reprezintă un pericol pentru micile companii, pentru IMM-uri, care depind de un flux constant de lichidități pentru operațiunile lor. Este oare vina parțial sau nu a directivei? Eu una cred că nu. Sunt de acord cu poziția raportorului. Directiva rămâne instrumentul cel mai potrivit pentru a combate acest fenomen. Comisia noastră a implementat cu strictețe această directivă. Pe de o parte, a deschis un dialog activ cu statele membre, a oferit îndrumarul necesar, a ajutat schimbul de bune practici, însă, pe de altă parte, n-am ezitat să trecem și la proceduri mai formale, mai stricte, de aceea, astăzi avem șase proceduri de încălcare a legislației la nivelul UE. Cred că este prea devreme pentru a face o revizuire a directivei, însă ă, plățile întârziate sunt o problemă foarte complexă care nu se poate rezolva doar cu legislație. Eu cred mai degrabă că orice schimbare către un fel de soft law sau hard law ar trebui să se bazeze și pe o schimbare a culturii antreprenoriale și pe aceasta ar trebui să ne centrăm noi. Realitatea ne arată că multe ori ă, plățile întârziate sunt intenționate. Știm că există niște practici de a întârzia cu plățile către furnizori, pentru că acesta este felul cel mai ieftin uh, de a împrumuta, practic, bani fără dobândă. Însă mă întreb dacă această dobândă zero este valabilă pentru întreaga societate, pentru noi. Bineînțeles că nu. Întârzierile de plată, practic, se transmit în cascadă de la un furnizor la altul și uh, de multe ori ele sunt evitabile, așa cum se întâmplă cu achizițiile publice. Și aș vrea să uh, mă centrez un pic uh, pe această chestiune, pentru că procedurile administrative foarte lungi duc la extinderea termenelor în mod artificial și și aceasta este extrem de dăunător pentru companiile mici care depind și mai mult de contractele cu autoritățile publice. De fapt, pentru mine, aceste uh, plăți întârziate din partea autorităților publice mi se par uh, și mai de uh, nescuzat decât cele care vin din partea companiilor private, pentru că e vorba de aceleași autorități care au o toleranță foarte mică în sens invers față de ele, deci de la companii către autoritățile fiscale. De aceea este de-a dreptul scandalos. Raportul descrie și uh, efectul uh, temerii uh, resimțiți de companiile private, deci practic ele nu utilizează drepturile pe care le au sau aceste companii sunt forțate să accepte uh, din partea companiilor mai mari niște condiții nu prea bune, ceea ce se întâmplă cu 70% din IMM-uri. Abuzul devine un obicei și obiceiul o adevărată cultură. Cred cu tărie în puterea negocierii libere, însă această libertate de negociere nu trebuie utilizată în dezavantajul creditorilor. Raportul arată uh, cum se poate ajunge la o cultură mai responsabilă a plății și ajunge la un echilibru bun între lupta împotriva plăților întârziate și respectarea libertății de contractare cere mai mare transparență pentru practicile de plată, o politici de implementare mai puternice și educație pe teme financiare, în special pentru IMM-uri. Salut faptul că raportul ține cont și de mai multe concluzii în, din raportul de implementare pe 2016 al Comisiei. Cred că se poate face mai mult dând de exemplu și putem avea rezultate mult mai eficiente. Directiva cere o schimbare decisivă în această cultură a plăților și aceasta, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. Plățile rapide, practic, uh, uh, fac ca fluxul economic să meargă mai bine, aduc uh, beneficii pentru toată lumea în societate, deci încă o dată salut acest raport pentru un mesaj puternic pentru a recunoaște importanța unor astfel de practici comerciale bune. Înainte de a încheia, aș mai spune câte ceva despre munca extrem de dificilă a raportorului, doamna Comi, și a raportorilor din umbră. Au făcut eforturi deosebite într-un interval de timp foarte scurt și rezultatul este un raport uh, foarte bine gândit, uh, o adevărată sursă de inspirație și echilibrat. Vreau să mulțumesc și președintelui Tajani, uh, predecesorul meu, care a adoptat și a început cu implementarea directivei. Aștept cu nerăbdare dezbaterea și, bineînțeles, uh, v-aș cere să adoptați acest raport. Mulțumesc! Comisarin, nu... Mulțumim, doamnă comisar. Am să dau cuvântul acum raportoarei doamnei Comi. Președinte, eu înăițitut mi Doamnă președinte, în primul rând îmi cer scuze. Eu înțelesesem că dezbaterea începea la ora 6, deci îmi cer scuze față de colegi și, bineînțeles, față de doamna comisar. Aș dori să le mulțumesc colegilor care au fost raportori din umbră pentru elaborarea acestui raport. Așa cum s-a spus, este un subiect foarte important, foarte sensibil și e ceva de care depinde supraviețuirea companiilor noastre europene. Prima întrebare pe care ne-am pus-o cu toți împreună, cum măsori starea de sănătate a unei companii? atunci când este un echilibru bun între aspectele economice, financiare și patrimoniale și când o companie poate să investească, să se extindă, să creeze locuri de muncă și să creeze beneficii într-o economie națională sau internațională. Însă în ziua de astăzi, foarte multe companii europene, mai ales IMM-urile care reprezintă țesutul industrial european, sunt obligate să facă față unor nenumărate obstacole pentru a depăși criza. Și printre aceste obstacole se află și întârzierile în efectuarea plăților în tranzacțiilor comerciale din partea companiilor sau din partea administrației publice. Și asta e adevărata problemă. 6 companii din 10 primesc banii cu întârziere față de ce stabilește contractul. Am analizat anumite situații, 62% din cazurile de dificultăți financiare față de uh, debitori, 40% uh, întârzieri intenționate la plăți, 45% ineficiență administrativă și 19% controverse. Însă problema uh, se agravează și mai mult atunci când e acceptat în mod pasiv că va fi uh, întârziată plata, deoarece anumite companii au o poziție dominantă față de altele. Dacă totul s-ar face așa cum trebuie, s-ar evita evita situațiile când anumiți întreprinzători, așa cum vedem în preț în Italia sau în alte părți, întreprinzători care ajung să-și ia viața. Sunt atât de disperați, dau faliment și nu din cauza că au datorii, ci pentru că nu sunt plătiți. Și asta duce și la pierderea de locuri de muncă sau la delocalizări. Pornind de la directiva din 2011, cum spunea doamna comisar, nu a atins obiectivele stabilite în toate statele membre și ne-am gândit să introducem în această propunere un efort mai mare pentru a efectua plățile în termen de 30 de zile, așa cum fusese stabilit. Se stabilește o mai mare transparență în ceea ce privește comportamentul legat de întârzierile în efectuarea plăților. Noi trebuie să ajutăm companiile și întreprinzătorii și administrația publică să plătească la timp. Avem acea listă albă, white list, să promovăm pe cei uh, capabili și care fac lucrurile cum trebuie. Să avem un, un registru al facturilor, de asemenea să nu uităm că multe mii de IMM-uri dau faliment din cauza întârzierilor de plată din partea administrației publice. Deci trebuie să existe niște forme de compensare la nivel uh, fiscal, forme de sprijin, acel factoring. Din păcate, în Italia așa ceva încă nu este activ. Deci, pe lângă promovarea practicilor bune, avem măsuri în Spania, de pildă, care au fost introduse. Și vorbim despre asta în document. Deci când o entitate locală nu poate plăti, intervine statul. Toate aceste soluții sunt foarte bune și, bineînțeles, se face legătura și cu uh, licitațiile publice, achizițiile publice. Deci trebuie excluși cei care nu uh, efectuează plățile la timp pentru ca cei care uh, greșesc și fac greșeli să fie evitați, să fie dați la o parte. Toate statele membre sunt rugate de asemenea să stabilească servicii de imediere, de mediere. 157, 158 de milioane de euro ar fi banii pe care i-am economisit dacă toată lumea ar plăti la timp și cred că putem să o facem. Datorită muncii tuturor am ajuns la un rezultat foarte bun. Uh, doamnă Comi, domnul uh, Preda uh, dorește să vă adreseze o întrebare cu cartonașul albastru. îl acceptați Vă rog, domnule Preda. Da, mulțumesc, doamnă președintă. De fapt, vreau să intervin pentru a întreba de ce președinția română a Consiliului nu este aici. Doamna Comi se adresa mai devreme statelor membre am observat de altfel că și la dezbaterea precedentă a raportului terry cabras acolo unde a fost vorba despre stat de drept și drepturi fundamentale președinția română nu era prezentă. am impresia că nu au înțeles că trebuie să participe în numele consiliului la aceste dezbateri și uh, e absolut regretabil aș vrea să știu ce se întâmplă. vă mulțumesc. doamnă comi voi Încerca să văd de ce nu e prezentă președinția română. Nu mi s-au transmis uh, justificări, da, și mi se pare și mie că e o lipsă de respect față de întreprinzătorii și cetățenii Uniunii Europene. Constat că multe președinții uh, sunt absente adesea, nu mi se pare pozitiv, însă uh, nu mi se pare pozitiv uh, să ne plângem numai la o anumită președinție și nu la fiecare. Cred că colegii ar trebui să trateze pe toată lumea la fel. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor. Începem cu grupul PPE. Domnul Schwab, aveți un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând doresc să-i mulțumesc uh, raportoarei. Doamnă președinte, mă cunoașteți de mult. Știți că uh, și eu de multe ori mă plâng de absența președinției. Deci cred că nu este um, la obiect critica noastră. În orice caz, avem uh, o diferență în uh, termenii de plată de până la 180 de zile între diferitele state membre. Uh, deci mari dificultăți și cred că de aceste dificultăți foarte bine a ținut cont raportul doamnei uh, Comi. Modificarea directivei uh, în acest domeniu, deci directivei privind țările, plățile întârziate, a îmbunătățit lucrurile Însă, întârzierile au de-a face de multe ori și cu situația economică. IMM-urile suferă cel mai mult de pe urma acestor întârzieri și tocmai de aceea recomandările din acest raport sunt foarte importante. În al doilea rând, cred că și la IMM-uri Uh, trebuie să existe derogări de la regulile stricte, pentru că dacă întreprinderile între ele uh, vor să ajungă la un alt acord, trebuie să existe un loc pentru asta, o marjă, pentru că în Uniunea Europeană avem libertatea contractelor. Și în al treilea rând trebuie să ne asigurăm să nu avem reguli diferite în ceea ce privește plățile întârziate în, uh, pentru fiecare sector există un obiectiv minim pentru termenele de plată și cred că el trebuie respectat. Mulțumesc în numele SND, doamna Grapini, un minut și jumătate. Președinte, doamna comisar, uh, dragi colegi, în primul rând vreau să spun că în calitate de raportor din partea grupului politic uh, a fost uh, toată dezbaterea acestui raport a fost într-o atmosferă foarte corectă, nu s-a ținut cont aici de ambiții și orgolii politice. Mulțumesc doamnei Laura Comi, care a condus foarte bine negocierea. Doamna comisar și dumneavoastră ați amintit că de fapt directiva care a fost un prim pas din 2011 și a adoptată în două mii treisprezece nu și a atins scopul pe care noi îl speram și anume să uh, uh, scădem întârzierile de plată și pentru că sunt și uh, copreședinte la intergrupul pentru imm uri unde de fapt acest raport a fost dezbătut vreau să vă spun că indiferent de statul membru toată lumea a ridicat aceeași problemă problema imm urilor sunt într un deficit de putere de negociere business to business și aici trebuie să intervenim de asemenea în relația cu statul a spus și raportoarea noastră spun și eu că ar trebui să existe compensări să nu trebuiască ca uh, imm ul să nu primească banii din partea autorităților pentru că da sunt de acord cu doamna comisar trebuie să îmbunătățim cultura antreprenorială problema este ce facem cu uh, cultura administrațiilor publice centrale sau locale care nu plătesc și care creează un lanț de neplăți. Uh, cash flow ul lichiditățile sunt afectate și mă bucur că am reușit să negociem și să avem în acest raport uh, și acea listă albă despre care s a mai vorbit să existe o transparență însă trebuie să avem pârghii sigure pentru a nu duce la falimentul foarte multor întreprinderi mici și mijlocii de aceea cred că directiva trebuie modificată. Vă mulțumim. Doamna Grapini, domnul Rubic are o întrebare cu cartonașul albastru. Sunteți de acord? Okay, Frau Rübig, äh, Herr Rübig, Entschuldigung, Herr Rübig, bitte schön. Vă rog, domnule Rubic. Domnul Rubic nu are microfonul aprins. Aș dori să o întreb pe doamna Grapini dacă nu ar fi posibil ca întârzierea plăților din partea Uniunii Europene să fie uh, prezentată în mod transparent. Avem multe programe ale Uniunii Europene și constat că multe IMM-uri trebuie să aștepte foarte mult timp până când au din nou lichidități nu am putea face un fel de cartografiere în instituțiile europene pentru a ne asigura că și noi, ca Uniune Europeană, respectăm această directivă privind plățile întârziate. Mulțumim, doamnă Grapini. Mult, uh, în primul rând vreau să spun că domnul Rubig este foarte activ în uh, intergrupul pentru IMM-uri și este un, un susținător al IMM-urilor. Da, sunt de acord, așa trebuie să facem și sper, doamna comisar, să țineți cont de propunerea indirectă făcută de colegul meu, domnul Rubic, pentru că sunt întârzieri din partea instituțiilor europene și evident că statele membre după aceea, la rândul lor, întârzie plățile către IMM-uri. Sunt de acord și sper să poată fi cuprinsă această propunere în programul Comisiei mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Acum, în numele grupului ECR, domnul Sulik. Mulțumesc. Vorbim aici despre un principiu esențial în ceea ce privește relațiile din companie, despre modul în care funcționează economia. Aceste întârzieri de plăți, uh, practic, uh, afectează toate companiile. Însă nu putem interveni noi ca politicieni în aceste relații care au loc în mediul privat. Deci noi avem tendința să vrem întotdeauna să reglementăm totul. Însă cred că cel mai bun lucru este să nu intervenim deloc. Bineînțeles că există companii care își plătesc facturile cu întârziere, dar haideți să lăsăm piața să le pedepsească. Fiecare uh, client trebuie să-și aibă grijă de facturi, nu comisia trebuie să ocupe de asta. Nu va funcționa nimic. Dacă într-adevăr comisia crede că putem face față acestor întârzieri, da, de ce nu începeți să faceți ordine la voi, în Comisia Europeană, unde recent s-au înregistrat foarte mari întârzieri în ceea ce privește efectuarea de plăți? Toate fondurile care vin de la Uniunea Europeană vin și ele de multe ori cu întârziere. Chiar și Parlamentul suferă de pe urma plăților întârziate. Analizați asta, însă nu vă băgați nasul în sectorul privat care mai își, face, își, își poartă de grijă mai bine de unul singur, fără amestecul dumneavoastră. Vă mulțumesc. În numele grupului alte, domnul Selimovici, două minute. Thank you very much, Madam President. Europe... Mulțumesc, doamna președintă. Întreaga economie europeană, în special mail urile sunt afectate negativ de aceste întârzieri de plată. Uniunea a luat câteva măsuri, avem această directivă și, de altfel, fluxul de lichidități a crescut însă mai avem multe de făcut. Datele oferite de, statist- de statisticile Comisiei ne arată că peste jumătate din statele membre și jumătate din companii plătesc respectând acest termen de 30 de zile, fără să respecte acest termen de 30 de zile și și mai rău, multe din companiile mici nu cer o compensație pentru că le e teamă să nu devină dușmanul celor cărora uh, față de cei care trebuie să le plătească. Deci sunt măsuri pentru a îmbunătăți această situație. Încurajăm statele membre să introducă condiții de plată și mai strictă. Cerem să se introducă informații obligatorii. Tocmai s-a vorbit despre așa ceva baze de date, registre sau uh, alte instrumente pentru sectorul public și privat. Cerem statelor membre să uh, aibă servicii de mediere independente și uh, gratuite, astfel încât companiile să se poată adresa lor și, în sfârșit, uh, sfătuim statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile publice își plătesc la timp furnizorii, pentru că tocmai asta se întâmplă, câteodată din motive economice, alteori din motive politice. Făcând toate acestea, statele membre vor crește fluxul de lichidități pentru companii le vor ajuta să-și îndeplinească obligațiile și vom reuși să avem un climat antreprenorial mult mai bun în Europa decât astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor, domnul Scholtes. Vă rog, două minute. Mulțumesc. Avem de a face cu un subiect foarte important pentru economia Uniunii Europene. Este vorba de, despre disciplina plăților. În trecut am uh, putut uh, vedea că întârzie, întârzierile în tranzacțiile comerci, întârzierile plăților în tranzacțiile comerciale sunt o realitate pentru multe uh, întreprinderi. Statele membre nu sprijină suficient IMM-urile care suferă cel mai mult de pe urma acestor întârzieri. Adesea am uh, auzit despre IMM-uri care au dat faliment uh, și asta a afectat familii întregi. Trebuie să lăsăm multe la latitudinea pieței, însă pentru uh, acest domeniu avem nevoie de reguli clare care să îi uh, apere pe cei slabi față de cei mai puternici și care să împiedice abuzurile împotriva celor slabi. Avem de-a face cu practici comerciale neloiale, iar întârzierea plăților este numai una dintre aceste practici. De multe ori, de exemplu, este returnată marfa nevândută. Micii furnizori uh, sunt uh, tratați uh, în mod nedrept. Noi trebuie să dezvoltăm mecanisme care să-i apere pe cei mai slabi. Colegii au menționat deja medierea, însă aș dori să mă mai refer la un lucru. Printre marii uh, uh, platnici, să spunem așa, uh, se află și uh, sectorul public și trebuie îmbunătățită situația. Bineînțeles, statele membre sunt competente, însă este o rușine că sectorul public contribuie la întârzierile de plată. Mulțumesc în numele grupului GUE NGL, domnul Mastal, ca un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, pe întreg teritoriul Uniunii Europene, ani de zile, mii de IMM-uri dau faliment din cauza plăților neplătite. Întârzierea în efectuarea plăților cauzează foarte multe probleme companiilor. Să nu uităm de asemenea că multe locuri de muncă sunt pierdute din cauza asta. Directiva din 2011 în legătură cu dispozitivele privind întârziarea, efectuarea de plăți trebuiau să îmbunătățească situația și îi mulțumesc, doamne raportor, pentru că ne-a descris în mod detaliat situația referitoare la punerea în aplicare acestei directive. Am constatat că în continuare există foarte multe probleme și bariere și obstacole în ceea ce privește punerea în aplicare acestei directive. Doar un mic procent din IMM-uri au resimțit un efect pozitiv în urma aplicării acestei directive. Doamnelor și domnilor, foarte multe trebuie făcute și nu îi dau deloc dreptate domnului Șulici care spunea că nu trebuie să intervenim în acest domeniu. Nimic nu i mai rău pentru un IMM decât uh, să vezi cum uh, debitorul tău pur și simplu se spală pe mâini și nu face nimic. Eu o sprijin pe doamna raportor și sprijin măsurile pe care dumnea ei le uh, propune. Deci trebuie să avem niște condiții de egalitate pentru toți actorii din societatea noastră. Și dat fiind că aceasta este ultima mea intervenție în Parlamentul European, vreau să le mulțumesc tuturor celor care timp de 17 ani au colaborat cu mine. Le mulțumesc tuturor colegilor și le mulțumesc și interpreților. Mulțumesc și vă urez mult succes în continuare. Trecem la vorbitorii în nume propriu. Acum începem cu doamna Tunund Hohenstein. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Am arătat uh, din totdeauna că de pe o zi pe alta viața noastră va deveni mai bună uh, pentru că intrăm în UE. Însă ne dăm seama că trebuie să facem din ce în ce mai multe. E adevărat că reușim să facem multe legate de roaming, de geoblocare. Aici am reușit uh, să rezolvăm multe probleme pentru că știm că cetățenii europeni au de câștigat. Astăzi analizăm situația antreprenorilor în uh, Uniune și această implementare a directivei. Multe IMM-uri se confruntă cu probleme din cauza facturilor neplătite. Unii uh, chiar pot da faliment din această cauză și pentru că antreprenorii au deja multe probleme cu regulile fiscale sau cu lichiditățile, tocmai de aceea Încercăm să vedem dacă legislația noastră funcționează bine și vedem că nu prea. Raportul ne arată că sunt domenii în care legislația se poate aplica mai bine, însă asta depinde de statele membre, pentru că ele sunt responsabile pentru o bună implementare a textelor europene. Trebuie să cerem o mai mare transparență, în special referitoare la comportamentul de plată și asta ar trebui să-i încurajeze pe toți să plătească mai rapid. Când am adoptat directiva și astăzi, cred că trebuie să punem în echilibru obiectivele originale ale acesteia și anume protecția debitorului și a creditorului. Și în concluzie, doamnă președintă, IMM-urile sunt esențiale pentru economie și trebuie să lucrăm pentru ele. Mulțumesc! Äh, Până acum uh, vorbitorii și-au respectat timpul alocat uh, și ar fi foarte frumos dacă ar putea să o facă și în continuare, pentru că mai avem mult pe ordinea de zi. Domnule Dante, aveți un minut și jumătate. Presidente, signora comisario, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Trebuie să recunoaștem că directiva din 2011 a avut totuși un efect pozitiv. A redus măcar uh, termenul mediu de plată a facturilor. Știm însă că 95% din IMM-urile europene nu primesc compensații pentru nerespectarea uh, perioadei de plată stabilită și aceste întârzieri de multe ori sunt la uh, originea uh, falimentării multor companii. Eu sper ca Parlamentul să adopte acest text care propune bunătățiri pentru a face față acestui flagel. Trei puncte sunt importante din punctul meu de vedere. 1. Acele companii care Uh, nu sunt plătite de autoritățile publice, trebuie să aibă proceduri de compensație și de recuperare mai rapidă a banilor. De asemenea, să existe de asemenea servicii gratuite pentru a sprijini IMM-urile care de multe ori nu au mijloacele financiare adecvate pentru a face față unor litigi uh, uh, litigii îndelungate. În al treilea rând, o compensare, o furnizare obligatorie în ceea ce privește companiile publice și private care plătesc la timp. Eu cred că e important, e o adevărată provocare și e clar că poate părea dificil, mai ales când vedem că nu s-au obținut rezultate neapărat strălucite în ultima vreme, însă să nu uităm că în joc e competitivitatea sistemului nostru european, a companiilor europene, de aceea cred că e corect să garantăm un mediu în care de afaceri în care plățile se fac la timp pentru ca toate companiile să-și poată îndeplini așa cum trebuie activitatea. Vă mulțumim. Doamna Van Bosuit, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, E adevărat că întârzierile de plată reprezintă o problemă pentru IMM-uri. Pentru inovare, pentru a angaja, au nevoie de lichidități, de bani. Dacă apar întârzieri la plată, practic li se ia oxigenul necesar pentru a supraviețui. De aceea încurajez Comisia și statele membre să susțină IMM-urile, pentru că acestea reprezintă coloana vertebrală a economiei. Dacă permitem existența unor lacune în legislația noastră care să ducă la astfel de întârzieri, aceasta este o adevărată problemă. Două treimi din companii întârzie cu plățile, ceea ce n-ar trebui să se întâmplă. În 2017, partidul meu a depus un amendament pentru a avea termene maxime de plată. Cred că Europa trebuie să transmită un mesaj foarte puternic pentru a combate acest fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile cheștiai. Avem patru cereri și toți vor putea lua cuvântul. Minute. Domnul Zdroievski. Mulțumesc. Discutăm un subiect foarte relevant. Uh, acesta al întârzierilor uh, plăților după cum a spus Comisia la început, este uh, modul cel mai ieftin de a obține un credit. Bun, ieftin pentru cei care îl iau, dar foarte scump pentru cei care oferă creditul și care își așteaptă banii. Aș vrea să spun ceva. Am putea fi mulțumiți. La începutul acestui mandat ne-am uh, uitat uh, în propria uh, o gradă uh, și la întârzierile de plăți în programe precum Erasmus, Europa pentru cetățeni și așa mai departe. Patru ani mai târziu putem spune că cel puțin Comisia Europeană și-a îmbunătățit eficiența plăților și asta înseamnă că avem un mandat mai puternic să îi arătăm cu degetul pe ceilalți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Howarth, un minut. Thank you, um... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și doamnei raportor și doamnei comisar. Cei dintre noi care am avut IMM-uri înțelegem că nu neapărat profitabilitatea te poate scufunda, ci banii care intră sau nu. M-am întâlnit cu Federația Micilor Companii din Marea Britanie și am discutat despre îmbunătățirea acestei directive și mă bucur să văd că în acest raport se propune ceea ce am spus și noi. Regulile de achiziții publice trebuie să, se, um, uh, să fie strâns legate de această directivă. Deci, după colapsul de anul trecut, e nevoie de o astfel de uh, inițiativă sectorul public trebuie să fie un exemplu și să-și plătească facturile la timp. Trebuie să existe cerințe obligatorii de um, oferirea informațiilor pentru marile companii. Deci trebuie să existe asta în toate statele membre. Comisia lansează, a lansat acum, va lansa uh, consultări publice ca următor pas în consolidarea acestei directive cu privire la întârziarea în efectuarea plăților. Doamna Chinici are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Deși avem această directivă din 2011 pentru a combate întârzierea în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, companiile europene, mai ales IMM-urile, Uh, primesc uh, plățile cu întârziere și de multe ori și cu administrația publică în Italia, dar nu doar în Italia. Țesutul economic e alcătuit mai ales din IMM-uri care uneori tind să accepte termene de plată mai uh, mari de la companiile mai mari, dar aceste tem să uh, își strice relațiile cu acestea. E nevoie de măsuri mai incisive pentru a-i pentru a descuraja aceste practici neloiale. Trebuie să se țină cont de specificul fiecărui sector de producție așa cum facem și în directiva cu privire la place neloiale în domeniul agri- agroalimentar, trebuie să-i ocrotim pe micii producători în, în acest sector unde există mari dezechilibre în ceea ce privește puterile contractuale. Trebuie făcute companii de conștientizare din partea Comisiei cu privire la respectarea termenilor de plată și eh, cu privire la întârzierile de plată. Deci trebuie făcut asta și pentru companiile private, dar și pentru administrația publică. Mulțumim! Ultima persoană care va interveni la Cheșdea este domnul Marias. Mulțumesc, doamna președintă. Întârzierile în efectuarea plăților la nivel comercial Asta înseamnă că companiile private nu plătesc la timp. Toate acestea creează probleme mari chiar pentru sectorul privat. Și toate acestea pot duce până la faliment. Însă, dacă uh, datoriile sunt în sectorul public, atunci e cu totul altceva, pentru că aceștia cer contribuabililor să-și plătească impozitele și atunci când nu plătesc sau au dificultăți, așa cum se întâmplă cu grecii în cadrul memorandumului, atunci depozitele de la bancă sunt uh, uh sequestrate și, practic, administrația publică la sfârșitul anului 2018 datora milioane de euro către sectorul public și motivul este că țin deoparte acești bani tocmai pentru a își putea plăti datoriile. Pentru că trebuie să mențină fluxul. Știți asta foarte bine. Deci, în loc să plătească companiile uh, private, administrația publică plătește datoriile către Europa. Vă rog, doamna comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor pentru această dezbatere și mai ales vă mulțumesc pentru că din nou ați uh, adus în atenție subiectul plăților întârziate. A fost o dezbatere bună și cred că și votul de mâine va fi unul pozitiv pentru acest, de foarte, acest raport de foarte bună calitate ne ocupăm de acest subiect în Uniunea Europeană din 1995. Mai este însă mult de făcut, mai ales în uh, domeniul uh, schimbării uh, culturii. Este ceva ce orice instituție și orice întreprindere trebuie să înțeleagă. Este în interesul lor să plătească la timp. De asemenea, Doresc să subliniez, uh, pentru că unii dintre noastre v-ați referit la asta, uh, că instituțiile europene, la fel ca orice altă instituție publică și ca întreprinderile din UE, au acea, aceleași obligații sub directivă. Dați-mi voie să vă spun că Comisia Europeană a introdus o uh, regulă de toleranță zero pentru uh, plățile întârziate în uh, instituțiile europene. Este ceva nou și uh, sper că va da rezultate, rezultate pozitive în viitor. Vă mulțumesc foarte mult și, bineînțeles, munca nu s-a terminat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Doamnă Comi, aveți două minute. E... Eh, Mulțumesc, doamnă comisar. Le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. A fost un dialog foarte constructiv, de altfel a fost și o muncă foarte constructivă pentru companii și cetățeni. Două reflexii. În momentul în care un stat nu respectă ce prevede această directivă, poate intra în procedura de infringement – Însă asta <laughs> aduce și alte plăți suplimentare și cine sunt afectați? Toți cetățenii. Deci, practic, statul nu te plătește, dar tu trebuie să plătești și pentru amenda pentru UE. Deci trebuie găsit altă metodă. O altă, un alt aspect. Uh, Spuneați că domnul comisar Tajani a fost cel care a obținut, de exemplu, pentru Italia, um, acel procent de 3% pentru a plăti uh, datoriile autorităților publice. Asta nu trebuie să fie o regulă. Să ceea ce privește austeritatea, și acum spunea domnul Juncker, dacă nu se obțin rezultate, Italia nu mai are nicio scuză să nu-și plătească acum datoriile pe care le are administrația publică față de uh, companii și cred că această metodă poate fi folosită și în alte țări. Vă mulțumesc și am încredere în votul care va avea loc mâine. Mulțumim, doamnă raportor. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc mâine, după cum tocmai ați spus și dumneavoastră. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Capel, raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Urez uh, bun venit și președintelui uh, BEI, domnului Werner Hoyer. Vă rog să luați loc. Am să încep prin a-i da cuvântul raportoarei, doamnei Capel, timp de patru minute. Vă rog. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Katainen, domnule președinte Hoyer. Astăzi discutăm raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. În primul rând, aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră, uh, celor care au redactat uh, avize și echipei mele și tuturor echipelor care au lucrat la asta, pentru că în puțin timp am reușit uh, să cădem de acord asupra acestui raport. Pentru 2017-2019, um, activitatea BEI s-a bazat pe um, Europa 2020 pentru a avea creștere în energie, transport, mobilitate, sănătate, dezvoltarea infrastructurii rurale, agricultură, IMM-uri, și întreprinderi medii, mediu și inovație. În, acest, în această perioadă de raportare a intervenit și aniversarea de 60 de ani a BEI și nu pot decât uh, să vă felicit, domnule Hoyer și um, statele membre. BEI este cel mai mare emitent de obligațiuni în lume în 60 de ani, 1100 de miliarde de euro au fost uh, investite în 11.800 de proiecte în 160 de țări și putem fi mândri de asta. Uh, obligațiunile emise de BEI au uh, ratingul cel mai ridicat, banca are ratingul AAA din, datorită um, modului conservator în care își gestionează fondurile și uh, uh, creditele neperformante sunt numai la 0,3%. B are un portofoliu de investiții uh, solide și aici are avem de-a face cu bune practici. În ciuda internaționalității sale, este vorba de peste 160 de țări vizate, peste 90% din uh, fonduri au fost alocate în Uniunea Europeană. Numai în 2017 uh, au fost investite 78 de miliarde pentru inovație, infrastructură și IMM-uri. În ultimii 10 ani, peste 200 de milioane de euro au curs uh, în dezvoltarea economică și socială a regiunilor. Aproximativ 700 de mii de IMM-uri au avut acces îmbunătățit la finanțare. În ceea ce privește partea de achiziții, dați-mi voie să spun, în 2017 o treime din uh, obligațiunile B au fost uh, în dolari Uh, între timp, însă, ieri am uh, sărbătorit 20 de ani de euro. Poate că puteți face mai multe uh, emisii de obligațiuni în euro și puteți reduce cele în dolari. Bei însă are în vedere și competitivitatea Europei. În 2017, 13,9 miliarde au fost alocate pentru 4,9 legături, milioane de legături de înaltă viteză 16,6 miliarde de euro au curs în domeniul uh, mediului și durabilității, în energiile regenerabile, eficiență energetică, biodiversitate, apă și aer curat, deșeuri, uh, transport durabil și așa mai departe. B este cel mai mare emitent de obligațiuni verzi. O un sfert din sumă este folosită pentru proiecte de mediu Tocmai de aceea BEI contribuie în mod semnificativ la atingerea acordurilor, uh, obiectivelor de la Paris. În 2017 BEI a sprijinit uh, investiții de 29,6 miliarde în IMM-uri, 287.000 de întreprinderi cu 9 milioane de angajați au avut uh, acces la finanțări astfel. Având în vedere că IMM-urile și startup-urile sunt esențiale pentru economia europeană, strategia BEI și cooperarea um, în depășirea lipsei creditelor uh, au jucat un rol esențial. BEA a preluat un rol important și în ceea ce privește lipsa investițiilor în Europa. Trebuie să menționăm EFSI aici. Da, prin, prin fondurile gestionate de BEI, 371 de miliarde de euro de investiții suplimentare au putut fi mobilizate și doresc să-i mulțumesc domnului Molterer, uh, directorului EFSI, pentru că și dumnealui va fi responsabil pentru InvestEU până în 2021. Mulțumim, doamnă raportor. Acum, în numele Comisiei pentru Buget, are cuvântul doamna Gardia Zapal Rubial. Două minute, vă rog. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, domnule Hoyer. Intervin astăzi în numele Comisiei pentru Bugete pentru a prezenta principalele elemente introduse în avizul nostru pentru acest raport. Din lipsă de timp, voi intra direct uh, pe subiectele cele mai importante. În primul rând, BEI trebuie să-și întărească capacitatea de investiții pentru a face față deficitului de investiții pe care îl avem pentru sectorul privat și public și să-și mențină profilul anticiclic prin aceste investiții. Investiții care a, trebuie să aibă un obiectiv clar, să creeze locuri de muncă de calitate însă și investiții durabile în timp. În același sens, trebuie să subliniem că Trebuie întărită susținerea față de IMM-uri, trebuie să se îmbunătățească comunicarea și accesul la informații pentru toate programele de care dispune BEI, tocmai pentru ca aceste companii să participe mai bine. Este absolut esențial și asta nu doar pentru că există fondul FACE, dar cooperarea cu băncile și instituțiile naționale și regionale trebuie să se dezvolte și mai mult pentru a îmbunătăți impactul investițiilor și pentru a oferi asistență tehnică uh, adecvată pentru promotorii de proiecte. Vorbind acum despre investițiile în afară, este esențial să existe o coordonare mai bună cu băncile de dezvoltare pentru a garanta o coerență la nivelul mandatelor și pentru a crește eficiența. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez eforturile făcute de bancă pentru a atinge obiectivul de 25% de investiții pentru climă. Trebuie să facem progrese pe acest drum și să îmbunătățim obiectivul pe următoarea perioadă de finanțare. Un ultim comentariu, ca în toți anii, și acesta este ultimul din mandat, vreau să cer băncii să lucreze și să facă și mai multe eforturi pentru a îmbunătăți transparența, tragerea la răspundere și controlul instrumentelor financiare pentru a lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a eludării fiscale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, cu foarte mare plăcere, îi dau cuvântul domnului președinte Hoyer. Doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi raportoarei, doamnei Capăl, dar și uh, celor care au acompaniat-o în redactarea acestui excelent raport. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră în această uh, seară. Această dezbatere joacă un rol esențial în a consolida relația de lucru între acest uh, for și BEI. Multe chestiuni despre care se vorbește în raport sunt foarte relevante și apreciez ocazia că vreți să-i oferiți BI acest uh, rol de catalizator pentru investiții, creștere și creare de locuri de muncă, atât în Uniunea Europeană cât și în afara acesteia. Așa cum arătați dumneavoastră pe bună dreptate în raport, BI e o bancă foarte bună. Noi punem banii să facă treaba. Și de altfel nu sunt banii contribuabilor, sunt bani pe care îi adunăm de la investitori și de pe piețele de capital. Schema de finanțare a BEI este unică. Statele membre dețin BEI, însă nu sunt principala sursă de finanțare a băncii. Statele membre de peste 60 de ani plătesc direct doar 14 miliarde uh, bani uh, lichizi pentru a asigura banii lichizi, plus 4 miliarde la rezerve. Și asta ne-a permis să vehiculăm peste un trilion de euro. Deci am mobilizat o sumă fantastică de-a lungul anilor. Deci iată o modalitate foarte eficientă de a folosi resursele uh, europene. Datorită dumneavoastră Operăm de asemenea și într-un cadru mai viabil. Avem obligațiuni uh, verzi, uh, uh, cu obligațiuni care să respecte mediul înconjurător. E foarte interesant ceea ce facem și când am lăudat cu toții ONU pentru definirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, cu toții am devenit conștienți că banii contribuabililor nu vor fi niciodată suficienți pentru a atinge aceste obiective. Aveam nevoie de bani din sectorul privat și tocmai asta facem noi, BI. În urmă cu 10 ani am uh, dezvoltat aceste obligațiuni ecologice și acum avem și aceste obligațiuni de conștientizare cu privire la climă. Deci sunt niște acțiuni încurajatoare. Domnilor și domnilor, investițiile din noi și-au revenit însă nu la fel peste tot, nu în toate țările e la fel și nici în toate sectoarele nu e la fel. Deci nu ne putem culca pe lauri în ceea ce privește diferențele de investiții. Gândiți-vă la infrastructură, la mm, inovații. Aici avem întârzieri și un instrument esențial este planul Juncker și EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, FEIS în română. Și vă mulțumesc și pentru cuvintele de laudă aduse domnului Molterer. Am evaluat, se evaluează în raport succesele FEIS. A fost o decizie corectă a Parlamentului de a accepta acest program până la sfârșitul anului 2020 pentru a mobiliza 500 de miliarde de euro. A fost o decizie remarcabilă a Parlamentului și Consiliului. S-au sacrificat 16 miliarde din bugetul comunitar, bani de la subvenții și granturi către o schemă de garantare a acestui fond. A fost un exercițiu care, bineînțeles, n-a fost privit cu ochi buni din star de parlamentar, dar vă mulțumesc pentru decizia curajoasă pe care ați luat-o. EFSE a avut un impact concret. Din decembrie 2018 până decembrie 2018 a sprijinit uh, mii de IMM-uri în Uniunea Europeană și vom obține 371 de miliarde în plus bani pentru investiții. Iată ce putem face pentru a ajuta resursele publice să obțină mai mult. Trecem deci la granturi și subvenții, la împrumuturi. E un alt instrumentar al Uniunii Europene. Sunt factori de succes uh, ai EFSI de care trebuie să ținem cont când vom elabora viitorul program de investiții al UE și